Ja, guten Tag. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf und sind beim Bună ziua. Reluăm cu reuniunea, reluăm reuniunea noastră. Suntem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Urez uh, bun venit colegului Vioti. Um, deci raportor pentru buget, ne bucurăm că sunteți aici pentru a ne prezenta uh, situația cu bugetul și uh, ne bucurăm că ne veți asculta pentru, în ceea ce privește prioritățile noastre, în ceea ce privește bugetul. Uh, raportorul nostru încă nu este prezent, dar vă dau uh, cuvântul dumneavoastră. Grazie Presidente, grazie eh, alla, alla Commissione, grazie innanzitutto per, eh, per l'ospitalità. Mulțumesc. Mulțumesc în primul rând pentru primire, pentru invitație. Și am să vă spun câteva lucruri generale în ceea ce privește forma, dar și fondul. Iar apoi voi reveni la unele elemente ce țin de comisia dumneavoastră, deci cheltuielile. Este puțin invers decât ceea ce a trebuit să fac la Comisia de Cultură. În ceea ce privește cheltuielile, ne vom concentra asupra elementelor esențiale. Întâi, în ceea ce privește metoda. Sunt printre colegi care știu că procedura nu este foarte simplă. În următoarele săptămâni și luni va trebui să ajungem la opoziția Parlamentului. Sperăm să obținem cea mai largă majoritate posibilă, deci un consens politic uh, cât mai uh, solid. Atât din partea grupurilor, dar, cât și, dar și din partea comisiilor Parlamentului. Deci trebuie să lucrăm la nivel de grup și la nivel de comisii parlamentare. Eu sunt convins că elementul crucial va fi și mm, etapa cea mai complicată va fi concilierea. Deci, ca în trecut, raportorul Parlamentului European trebuie să fie susținut uh, printr-o poziție fermă de uh, întregul Parlament. În ceea ce privește uh, în continuare metoda Știți foarte bine că acest uh, buget al Parlamentului uh, este foarte strict. E greu uh, să găsim flexibilitate, noutăți, poate puțină imaginație. Un alt element Prea adesea, Consiliul este mai strict decât bugetul în sine. Ar trebui deci să avem o marjă de manevră de negociere suficientă pentru a ne defini prioritățile. Priorități pe care le-ați regăsit în orientările pe care le-am trimis în luna martie. Două puncte sunt importante. În primul rând, creșterea. Noi planuri, noi programe, investiții și așa mai departe. Însă, trebuie să ne concentrăm asupra elementelor esențiale. Universitățile, centrele universitare, centrele de cercetare ar vrea să menținem același nivel de investiții consideră că aceste investiții sunt uh, puse la dispoziție pentru a obține cât mai multe rezultate din aceste resurse. Și, bineînțeles, nu trebuie să uităm dimensiunea socială. Am discutat cu mai multe comisii parlamentare, uh, cu cei de la ocupare, de exemplu. Am ascultat și pozițiile lor din partea Comisiei pentru Ocupare vin multe așteptări în domeniul social și e foarte bine așa. Pentru că sunt cu siguranță și dorințe din partea cetățenilor. Acum avem noi programe, noile programe. Revin la programul de cercetare pentru apărare în special. Eu cred în acesta. Parlamentul uh, a depus mari eforturi în acest sens. Însă, finanțarea programului de cercetare pentru apărare nu înseamnă că vom putea tăia uh, din alte părți. Sau nu foarte mult. Um, revin acum la subiectele ce țin de comisia dumneavoastră. parchetul european, o instituție nouă. Deocamdată nu e nimic clar. Ar trebui să fie lansat în 2019 în orice caz. prin amendamente la bugetul 2019 va trebui finanțat acest parchet european. Poate vor fi unele realocări de la Eurojust, DG Just sau Olaf, poate în ceea ce privește personalul, dar orice ar fi, trebuie să ținem cont de faptul că parchetul european trebuie să își înceapă activitatea uh, anul viitor și apoi să-și o continue. Din nou, în ceea ce privește Comisia Cont, programul Europa Globală. Și acesta este important pentru comisia dumneavoastră. Aici au existat critici din partea Curții de Conturi în ceea ce privește administrarea fondurilor, uh, plăților directe la coeziune, dar și la fondurile de preaderare. Nici nu aș fi vrut să țin așa o prezentare lungă. Aștept uh, propunerile și sugestiile dumneavoastră și vom putea să le dezbatem și, bineînțeles, în următoarele săptămâni, cu cea mai mare plăcere, voi primi, dacă aveți să-mi trimiteți, uh, și documente în scris. Nu cred că în această etapă se pot încheia deja relațiile cu comisiile. Trebuie, ele trebuie să continue până în uh, ultimul uh, moment, când vom apăra poziția Parlamentului. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și pentru deschiderea dumneavoastră. Pornesc de la premisa că veți fi deschis. Noi avem dificultăți pentru că noi suntem comisia care se ocupă de implementarea bugetului, toată lumea se concentrează pe sumele de, din buget la început, dar nimeni nu se uită la ce iese din ele. De ani de zile dorim un lucru care a ieșuat, și anume bugetul pentru OLAF este înghețat la 100.000 de oameni pentru 100.000 de euro Um, noi de ani de zile încercăm să creștem bugetul cu 20%. Este o sumă ridicolă și n-am reușit niciodată. Uh, din, de cele mai multe ori din cauza uh, reticenței Consiliului. Vom depune din nou acest amendament și vă rog să ne sprijiniți și să menționați asta în ultimele minute ale uh, negocierilor. Avem cinci procurori la OLAF și auditori care lucrează pentru UE și uh, primesc diurnă, dar uh, pe lângă cost, față de costurile pe care le au, sincer mi se pare nedemn cum îi tratăm, pentru că chiar trebuie să se ocupe de fiecare uh, euro. Deci trebuie să le mărim uh, bugetul. Iar apoi, uh, la SAE, reprezentanții speciali și in, uh, integrarea lor în uh, Serviciul European de Acțiune extern, Externă. Este încă un lucru care eșuează din tot felul de motive prostești, dar trebuie să reușim. A fost o recomandare din partea Curții de Conturi. Pentru noi ar fi foarte important. Deci integrarea reprezentanților speciali, deci care sunt uh, activi în domeniul extern, uh, în serviciul de acțiune externă. Pentru că dacă nu, ce se întâmplă? Avem la fața locului ambasadorul UE, uh, reprezentantul special, separat și, practic, în loc să fim prezenți cu un singur glas la fața locului, avem mai mulți reprezentanți. Și cred că uh, trebuie făcut asta. Um, este un subiect important uh, și probabil că o să vă creeze dificultăți cu Consiliul, dar merită. Al treilea punct, Digi Regio um, administrează multe, multe miliarde în fiecare an și uh, cheltuie aceste fonduri în statele membre. Numai 50 de auditori se ocupă de acești bani la DigiRegio. Și dacă ați putea face ceva pentru controlul acestor fonduri, sunt convinsă că ar merita banii investiți pentru că s-ar uh, obține câștiguri în eficiența utilizării fondurilor. Cred că nu i-ar conveni foarte mult comisiei, dar este important să se facă acest lucru. Ar fi important și pentru state. Și, pe de altă parte, dacă ajutăm statele de la bun început, nu mai trebuie să plătească nimic înapoi. Acestea sunt dorințele și sugestiile mele. Dorește altcineva dintre colegi să intervină? Domnul Stehovski. Vy o Timu, že eh, mezi nás eh, dneska zavítal. Myslím si... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Vioti pentru prezența astăzi. E un lucru pozitiv faptul că avem această, acest schimb de opinii. Doamna Gresle a vorbit din perspectiva Comisiei de Control Bugetar. Eu aș dori să vă vorbesc din perspectiva unei persoane care se ocupă de bugetul de securitate. În domeniul securității nu avem bani pentru operațiuni, pentru Eurojust, pentru echipamente. Eurojust rămâne fără bani. Procurorii nu pot să țină reuniuni pentru că nu sunt bani. Chiar avem nevoie de cineva care să își asume această problemă, pentru că este pur și simplu, pur și simplu jenant. În calitate de raportor pentru un aviz, propui o creștere a unui buget și uh, propunerea Uh, se lovește de un veto al Comisiei pentru Buget. Nu este o experiență plăcută. Iar uh, oamenii ca mine, care lucrează la aceste subiecte, ne dedicăm acestor domenii. Lucrăm de patru ani uh, la aceste subiecte. Știm care agenții fac treabă bună și care nu. Și facem propuneri care sunt logice din punctul nostru de vedere. Am citit prezentările pe care le veți face, ați văzut descărcarea pentru 2016 pentru comisie și agenții? Am uh, subliniat multe probleme, multe fonduri cheltuite în mod greșit. Am avut astăzi două rapoarte pe ordinea de zi, rapoarte speciale din partea Curții de Conturi unde se vede că nu se măsoară modul în care sunt cheltuiți acești bani. Avem obiective cantitative. Numărăm câte lucruri sunt, dar nu și calitatea lor. Nu măsurăm uh, valoarea adăugată în uh, regiunea respectivă. Să vă dau un exemplu din uh, dezvoltarea regională. Noi am propus 100 de milioane în Republica Cehă. Bani pentru brutăria prim-ministrului pentru ca aceștia să facă bani mai mulți. De ce să se cheltuie banii contribuabilului european pentru așa ceva? Este ridicol. De ce să sprijinim o brutărie când orice altă brutărie poate să se descurce singură, fără subvenții europene. Sunt lucruri de care trebuie ținut cont la buget. La negocierile cu statele membre trebuie să ținem cont întotdeauna de eficiență. Și o ultimă observație în ceea ce privește numărul auditorilor. Da, este o idee bună, însă la cazul Stachnes, ne-am dat seama că nici măcar mai mulți auditori nu au descoperit această fraudă. Olaf a reușit până la urmă și trebuie ținut cont și de asta. Domnul Von, aș dori să-i urez bun venit domnului Viotti la comisia noastră. Are o sarcină foarte importantă și cred că se ocupă foarte bine de ea. a vorbit despre buget pentru dezvoltare durabilă, schimbări clima climatice, securitate, migrație. Sunt priorități bune. Salut și prioritatea ce ține de șomajul în rândul tinerilor. Este în continuare un subiect important în această comisie, Curtea de Conturi și a făcut mai multe um, rapoarte privind aceste um, programe și cred că merită citite. Um, sunt prevăzute chiar și unele recomandări pentru viitor. Poate, dacă nu vă ocupați dumneavoastră, cineva din echipa dumneavoastră. De asemenea, aș dori să menționez anu- raportul anual al Curții de Conturi Rata de eroare scade, a ajuns la 3,1% în ultimul raport anual, dar mai există câteva domenii unde există preocupări. Uh, printre altele, um, domeniul dezvoltării regionale. Rata de implementare este scăzută într-o serie de state membre, deci uh, ce veți face acum va fi ultimul buget al actualului CFM. În curând vom avea propunerile pentru următorul CFM și dacă nu folosim banii din politica de coeziune pe uh, lucrurile corecte, asta va oferi o scuză celor care critică această um, politică. Dumneavoastră sunteți raportor pentru buget și, bineînțeles, nu este ușor să încurajezi state sau, și să pui presiune asupra statelor membre să cheltuie banii, dar trebuie să ne asigurăm că banii de coeziune sunt cheltuiți cât se poate de repede dar și pe uh, proiectele potrivite, pentru că altfel dăm apă la moară celor care vor să reducă banii pentru aceste politici. Mulțumesc. Colegul Țelăr care va redacta și avizul nostru. Mulțumesc, doamnă președinte, îmi cer scuze pentru întârziere. Nu l-am putut asculta pe domnul Vioti, dar am fost la Comisia Regii și despre asta vorbea domnul Von des, se vorbea astăzi despre cum să salvăm banii pentru politica de coeziune și fondurile structurale, cum uh, folosim instrumentele existente astfel încât să mai poată funcționa după 2019-2020, cum uh, facem în așa fel încât fondurile alocate la nivel național să poată fi uh, folosite în continuare. Asta se discută acolo se modifică și unele uh, legi, uh, acte normative, tocmai pentru a se ține cont de asta. 2019 este penultimul an uh, din perioada financiară actuală. De asemenea, trebuie să ținem cont de lucrurile pe care le-am criticat în, ce, în procedura de descărcare, lucruri care nu s-au făcut în ultimii ani, Uh, de exemplu, greening-ul, înverzirea în uh, agricultură sau programul pentru agricultorii tineri. Cum facem ca ele să devină fie eficace, fie, dacă nu, uh, nu pot fi puse în aplicare, cum realocăm fondurile prevăzute pentru a ne ocupa, a găsi soluții reale. În politica de dezvoltare, Acum urmează să înceapă cu activitatea fondurile fiduciare, așa ne-au spus uh, colegii de la Comisie și de la SAE. Deci și acolo se vor uh, folosi bani. În momentul de față avem, uh, deci tocmai acum avem conferința donatorilor pentru Siria, va dura ani de zile reconstrucția și întoarcerea refugiaților, mă întreb de unde vor veni banii. Vor veni toți din partea statelor membre sau uh, se va folosi și bugetul Uniunii Europene? Poate chiar ar trebui să se întâmple asta. S-a mai întâmplat deja. Întrebarea ar fi însă atunci de unde să vină fondurile, pentru că pentru astfel de provocări nu avem uh, o alocare inițială. Fondurile au fost uh, luate, uh, adunate cu greu din alte uh, bugete. Apoi, uh, agricultură, pescuit, Politică de coeziune. Avem și aici uh, programe ce trebuie să-și livreze rezultatele. Derek spunea că în unele state membre etapa de implementare nu se derulează așa cum ar trebui să se deruleze în al cincelea, al șaselea an de implementare al fondurilor. Sunt uh, convins că va fi o sarcină interesantă uh, care se va suprapune și cu discuțiile privind noul CFM um, în condițiile în care nici măcar nu am avut o bună revizuire la mijlocul perioadei pentru actualul, actualul CFM. Nu pot decât să îi urez și să le urez colegilor mult succes. Noi de la Comisia Com. Cu siguranță vă vom uh, comunica pozițiile noastre. Mulțumesc uh, reprezentantul Comisiei Europene. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule pre- doamnă președinte. În numele Comisiei vreau să salut acest schimb de opinii cu raportorul general, domnul Vioti, Comisia a luat notă de observațiile domniei sale, ca și de cele spuse de membrii Comisiei. Evident, vom comunica ce s-a spus aici. Cât privește ultima observație făcută de domnul Țelăr privind conferința donatorilor pentru Siria, mi s-a pus aceeași întrebare ieri la Comisia pentru Buget. Așa că o să răspund cu această ocazie. Din câte am înțeles eu, în această conferință care este în desfășurare, Comisia intenționează să-și ia un angajament cam de la aceeași ordin de mărime precum angajamentul de anul trecut. Adică e vorba de 550 de milioane euro, identică cu suma de anul trecut care va fi propus de comisie în propunerea pentru proiectul de buget pentru 2019, care o să apară pe 23 mai, adică luna viitoare. Ca și anul trecut, comisia va propune o sumă, pentru această sumă folosirea uh, sumelor din rubrica 4 și sumele de acolo. Asta este propunerea comisiei Eh, sirește, Parlamentul este cel care va hotărâ asupra defalcării acestor sume. Domnul Vioti. Mulțumesc încă o dată, doamnă președinte. Și le mulțumesc și colegilor care au luat cuvântul. Nu mă îndoiam că va fi un schimb de opinii foarte interesant. Iar acum înțeleg mai bine cum uh, lucrați la comisia dumneavoastră apropo de viitorul buget. Am luat note, am luat notițe de fapt, apropo de ce s-a spus, de apropo de tot ce s-a spus aici despre Serviciul European de Acțiune Externă, OLAF, Eurojust. Aveți uh, eu știu, neliniști legate de serie, Siria, de subiecte care au fost abordate și la alte comisii parlamentare, pentru că, fără îndoială, uh, sunt preocupări și ale dumneavoastră și ale altor comisii. Vă mulțumesc, domnule Von, stimate coleg, ați vorbit despre șomajul în rândul tinerilor, de garanția pentru tineri, adică de raportul dumneavoastră. Azi dimineața am făcut un schimb de opinii cu colegii din Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și acolo m-am referit la activitatea dumneavoastră. Am citit documentul dumneavoastră, de altfel, în contextul a ceea ce trebuie să fac eu. În concluzie, aș spune că, de fapt, n-am mare lucru de zis. Asta e cam tot ce pot să spun. Aștept contribuția dumneavoastră, aștept uh, avizul dumneavoastră. Este esențial să colaborăm, să lucrăm mână în mână, dacă îmi permiteți. Aș vă adresez o întrebare, că ca prieten, coleg și nu neapărat ca raportor pentru bugetați, cum spune și dumneavoastră, doamnă președintă, problemele apar cel mai adesea la nivelul Consiliului, unde statele fiecare își mențin propria poziție. Dacă fiecare dintre dumneavoastră ar putea, ca în țările din care veniți, să încercați uh, să ungeți mecanic mecanismul ăsta, ar fi foarte bine pentru buget și pentru cetățeanul european. Mulțumesc! Da, da. Das ist der heißeste Punkt der Hölle, sozusagen. E cel mai uh, sensibil, uh, până la urmă, subiect, nu așa, și cel mai greu de pus în aplicare. Vă mulțumim foarte mult, sunt, avem toată încrederea în dumneavoastră, vă puteți aștepta la recomandări din partea noastră prin intermediul avizului. În orice caz, uh, vă puteți aștepta să luptăm până la final. Vă mulțumim tare mult pentru prezența la ședința noastră de astăzi. Mult succes pe viitor, vom colabora bine împreună. Ja. So, damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Am încheiat punctul acesta de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul special numărul 9 din 2018 al CCE. Domnul Liberațchi este raportorul nostru și avem și un reprezentat al Curții de Conturi, conturi care ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc tare mult pentru invitația care mi-a fost adresată de a prezenta acest uh, raport. Voi începe cu uh, importanța economică a parteneriatelor public-private. În 2019, uh, în 2018, 360 uh, de miliarde de euro au fost investite într-un număr mare de proiecte de genul acesta. Uh, importanța financiară a parteneriatelor acestora este în urmă, este scăzândă din 2000 până în 2018 au fost alese doar un număr restrâns de uh, parteneriate de genul acesta în Uniunea Europeană. Vreo 16 miliarde de euro, euro au fost investite și uh, să știți că între timp și fondul EFSI poate fi folosit pentru promovarea acestor parteneriate public-private. Să trecem direct la recomandările și constatările, constatările raportului. Vorbim în contextul acesta și despre arhitectura acestor parteneriate. Din punct de vedere instituțional și administrativ și din punctul de vedere al procedurilor există foarte multe lacune. Nu există concepte politice în statele membre, concepte clare, nu există strategii clare cu privire la utilitatea și utilizarea acestor PPP-uri. Statele membre folosesc aceste PPP-uri pentru a folosi, pentru a obține fonduri suplimentare. Am constatat că există prea puțină experiență cu PPP-urile în statele membre, există prea puține cunoștințe legate de acestea și, de asemenea, uh, autoritățile competente sunt prea puțin competente în punerea în aplicare a acestor proiecte. Astfel apare riscul ca parteneriatele public-private să meargă în contrasens uh, în contrasensul uh, valorilor europene care pun accent până la urmă pe uh, acel efect de levier. Aceste PPP-uri, prin urmare, nu pot atrage parteneri, uh, fondurile private. Tocmai de aceea, Curtea de Conturi a atras atenția asupra faptului că Comisia Europeană și statele membre nu ar trebui să promoveze PPP-urile atâta timp cât problemele constatate în raport nu au fost ameliorate. Comisia ar trebui să acorde asistența financiară pentru aceste parteneriate doar în cazul în care ele sunt într-adevăr foarte relevante și de asemenea statele membre trebuie să vină cu strategii și concepte cât se poate de clare pentru parteneriatele public-private. Ele trebuie să fie folosite în acele sectoare în care uh, își au sensul. În ceea ce privește pregătirea și punerea în aplicare a acestor uh, parteneriate, Curtea de Conturi a tras atenția asupra lipsei de concurență. Uh, Adeseori, uh, licitațiile pentru marile proiecte de infrastructură, spre exemplu, sunt uh, uh, încheiate într-o singură etapă, ceea ce, bineînțeles, că restricționează accesul interesaților. De asemenea, partenerul public este prea puțin pregătit pentru punerea în aplicare a acestor parteneriate. De asemenea, parteneriatele sunt uh, aprobate înainte de obținerea tuturor autorizațiilor necesare sau exproprierilor. În plus, există o serie de cheltuieli uh, ilogice. În cazul a șapte din nouă uh, proiecte încheiate s-au uh, constatat uh, prelungiri ale lucrărilor cu până la 52 de luni. Această prelungire a lucrărilor, bineînțeles, a generat costuri suplimentare. 1,5 miliarde de euro fonduri publice au fost necesare pentru finalizarea lucrărilor. 1,2 miliarde în Grecia, în Spania 0,3 miliarde. Din uh, aceste sume, 30% au fost uh, acoperite de către bugetul european. Aceste cheltuieli uh, ineficiente reprezentau până la urmă 20% dintre, din costurile totale ale proiectelor. Voi discuta pe scurt despre uh, Uh, Grecia, pentru că Grecia a primit 59% uh, din fondurile europene, peste 3 miliarde. Uh, alte state, precum Spania, Italia, au primit doar vreo 5% din fondurile europene. Am, am analizat aici proiectul de construcție a unei șosele de la bun început exista o serie de semne de întrebare legate de acest uh, proiect de infrastructură. Au existat alte două proiecte uh, care cu greu au putut fi uh, puse în mișcare, dar în orice caz în, am constatat o creștere a prețului pe kilometru, o creștere ilogică tocmai din pricina tuturor acestor lacune și în ciuda faptului că infrastructura lipsește în Grecia. Deci noi cerem Comisiei Europene să analizeze clar motivele acestor prelungiri și tergiversări. Trebuie să constate motivele și să ceară ameliorarea lor. Printre aceste motive, bineînțeles, se numără, spre exemplu, semnarea prea timpurie a contractelor uh, și nerespectarea tuturor regulilor în, stand, în, în uh, vigoare. După aceea, Uh, adeseori am constatat în Spania sau în Grecia, spre exemplu, că aceste parteneriate public-private au fost aprobate înainte de a se fi uh, evaluat anumite uh, alternative sau înainte de a se fi derulat analizele necesare. Tocmai de aceea nu existau suficiente date care să justifice finanțarea acestor tipuri de parteneriate. Analizele a Uh, ex ante s-au bazat, în cazul în care au fost create, pe niște scenarii mult prea optimiste. să vorbea, de exemplu, despre o cer, uh, cerere uh, extra, absolut sau demnă de, de science fiction. Uh, Uh, și tocmai de aceea, odată puse în aplicare uh, sau transformate în realitate, aceste proiecte au, uh, s-au dovedit a fi inutile adevărați elefanți albi ne-am dat seama că toate analizele inițiale au fost lipsite de coerență și de raționalitate. Și tocmai de aceea uh, riscurile care implicate de aceste proiecte, uh, de aceste parteneriate, nu au fost analizate uh, corect și nu au putut fi, bineînțeles, gestionate într-o manieră corectă ce am mai constatat o serie de riscuri uh, uh, suplimentare Uh, legate de faptul că aceste proiecte pot fi uh, contabilizate în afara bilanțelor, bilanțurilor. Ce înseamnă asta? Că uh, transparența a avut de suferit. Când vorbesc despre transparență, vorbesc despre efectele asupra datoriilor și deficitelor, dar și as, Uh, lipsa de transparență în ceea ce privește uh, eficiența în practică. Deci, din punctul nostru de vedere, uh, Comisia Europeană ar trebui să ofere sprijin pentru aceste PPP-uri doar în cazul în care se constată că criteriile economice sunt cele care justifice, eh, justifică punerea în aplicare a acestor PPE-uri. De asemenea, statele membre trebuie să se asigure că eh, analizele costuri-beneficii sunt cât mai solide cu putință înainte de a eh, propune genul acesta de parteneriate. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, în concluzie aș constata că parteneriatele public-privat Uh, sunt uh, caracterizate prin deficite susținute la nivel european și rare ori aduc uh, avantaje sau dacă le aduc sunt limitate. Vă mulțumesc, un raport foarte frustrant. Nu mi-a plăcut deloc să-l citesc. Domnul Iberațchi este raportorul nostru care are cuvântul în cel ce urmează. Mulțumesc, am să vorbesc polonă. Mulțumesc! M-am bucurat să mă întâlnesc cu echipa de la Curtea de Conturi. Am discutat raportul și conținutul raportului, l-am discutat pe larg și trebuie să spun că este un document excelent. Se bazează pe fapte și cred că ar trebui să fim de acord cu recomandările care sunt făcute. Am și eu câteva recomandări suplimentare. Acum câțiva ani, în comisia noastră și la comisia de transporturi, ne punem o întrebare. Dacă n-ar trebui să existe niște orientări generale sau chiar o directivă apropo de modul în care ar trebui să tratăm parteneriatele public-privat. Am ajuns la o concluzie. Și anume că sectorul public și interesul sectorului public ar trebui să fie avut în vedere. Și cred că de fapt, ce vedem noi aici este o critică a tendințelor sectorului public de a nu ține cont de interesul public. Se susțin aici proiecte mari, grandioase, care au un impact până la următoarele alegeri. A, citind documentul acesta, am văzut că se gestionează foarte prost riscurile, iar riscul politic este de, asemenea prost gestionat. Am constatat acest lucru și în Grecia, unde noul guvern revine la angajamentele luate de guvernul anterior și Grecia nu e singură. Trebuie făcută o analiză corectă cost-beneficiu și o asemenea analiză trebuie făcută și pentru partenerul privat. Sunt probleme legate de monitorizarea inadecvată și de uh, reacțiile inadecvate la evenimente care duc la acumularea costurilor. În al doilea rând, Orizontul de timp este uneori uh, și de foarte multe ori prost apreciat uh, apropo de recuperarea investițiilor. Sunt de acord cu Curtea de Conturi. Proiectele au de multe ori intenții bune, dar, în schimb, în loc să se facă ce trebuie să se facă, ceea ce ar duce la un efect pozitiv peste 10 ani, se ia hotărârea de a face ceva mare, spectaculos, pe termen scurt. Este ceva uh, la care ar trebui să ne gândim cu multă atenție. Cât privește comisia, de multe ori auzim din partea comisie, următoarea replică. Asta nu privește Comisia, este o chestiune care le privește pe statele membre. Comisia nu e implicată. Așa că ne întrebăm ce mama dracu face Comisia. Care avem nevoie de Comisie? Dacă Comisia nu e implicată, dacă Comisia doar privește, dacă e doar un spectator, care e rolul ei? Cred că trebuie să se schimbe lucrurile radical nu, comisia nu trebuie să evite responsabilitatea, să răspunderea. Cu atât mai puțin în, atunci când vorbim de cele 500 de milioane din EFSI. Sunt 500 de miliarde care trebuie alocate, 500 de miliarde care merg către proiectele mari. Și aici este implicat și Berdul și uh, Banca Centrală Europeană, sunt implicați investitori privați. Deci e vorba de investiții mari care urmează să aibă loc. Așa că e nevoie de o politică de coeziune corectă, de coeziune la nivelul infrastructurii. Și bineînțeles că scopul este reindustrializarea Europei. Având în vedere toate acestea, raportul acesta vine la momentul potrivit, este foarte important, iar Curtea Europeană de Conturi ne-a arătat niște constatări pe care trebuie să le luăm în serios și trebuie să găsim modalități de a rezolva problemele care au fost descrise aici. Așa încât uh, vreau să spun că aș dori ca, de fapt, Comisia Europeană să nu-și mai bage capul în uh, nisip precum struțul și să-și nu-și asume responsabilitatea. Mulțumesc! Am avut această scurtă prezentare, dar cu toate acestea, bineînțeles, vrem să aflăm și reacția Comisiei Europene. Reprezentantul Comisiei Europene ne-ar putea explica, spre exemplu, rolul Comisiei Europene în deciziile cu privire la PPE-uri. Aveți cuvântul. Uh, uh, mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc foarte mult uh, că ne permite să discutăm o chestiune atât de importantă privind modul în care investițiile publice sau sectorul public susțin investițiile în diverse moduri. În primul rând, vreau să spun că suntem de acord cu unele dintre concluziile raportului Bineînțeles, experiența noastră cu asemenea parteneriate depinde de la stat membru la stat membru, de la sector la sector, deci e destul de amestecată. Uh, și important ar fi să ne concentrăm asupra chestiunilor legate de capacitatea tehnică, uh, nu? Ca, adică capacitatea de a aduce un proiect de la început până la punerea lui în practică, adică atunci când se obțin cele mai bune rezultate uh, Uh, pentru banii respectivi. Noi nu prea am ținut la acest model, e un model între alte modele. După cum am spus, avem experiențe amestecate, dar e un model care a funcționat bine într-o serie de state membre. În unele state membre au dus la niște câștiguri pentru sectorul public. S-a menționat planul de investiții pentru Europa și trebuie să spun că în acest plan exista un pilon referitor la chestiunea aceasta, asistența tehnică, susținerea tehnică acordată autorităților publice. A fost pus în aplicare împreună cu Banca Europeană de Investiții și am obținut și câteva exemple bune. Avem câteva exemple bune. Încă un aspect care merită menționat este următorul. Planul de investiții pentru Europa, care a fost uh, subliniat aici, nu se referă doar la marile proiecte de investiții. Are două mm, direcții de investiții. O jumătate dintre ele se duc către IMM-uri. Comisia salută concluzia că parteneriatul public-privat permite autorităților publice ca printr-o singură procedură să pună în aplicare mari proiecte de infrastructură și se pot menține standarde înalte de servicii și de întreținere. În cât privește întârzierile, suntem de acord că aici trebuie să ținem cont de criza datorilor statelor suverane, care a afectat o parte din statele membre auditate și poate că explică o parte din întârzieri. În ce privește cine poartă răspunderea pentru analizarea potențialului parteneriatelor public-privat de a aduce plus valoare pentru banii respectivi, ține de mandatul statelor membre. Trebuie încă o dată să mulțumesc foarte mult faptul că ne-ați permis să fim aici. Raportul este întotdeauna util pentru că identifică domeniile în care funcționează bine parteneriatele public-privat. Mulțumesc! Trebuie să înțelegeți că reacția dumneavoastră nu ne mulțumește întru totul. Să nu uităm că până și situația este una nedreaptă, chiar și pentru dumneavoastră. Dumneavoastră, iată, ați venit aici uh, Uh, și uh, sunteți pus uh, la stâlpul, stâlpul infamiei, chit că nu uh, secretariatul dumneavoastră general este până la urmă vinovat de ceea ce se întâmplă, de, de constatările din acest raport. Uh, și iată, nu, nu vine cineva care să se justifice, un, un vinovat care să se justifice în fața noastră. Și în calitatea dumneavoastră, iată, veniți uh, să ne spuneți că da, am constatat, înțelegem, încercăm să remediem. Uh, Uh, haideți să ne uităm totuși la raport și dacă ne uităm la raportul acesta special, ne dăm seama că evoluțiile sunt dramatice și sunt caracterizate prin uh, lipsă de responsabilitate. Se pare că avem prea mulți bani și nu avem grijă de ei. Uh, este o constatare care nu vine de ieri, de astăzi. În regiunea mea, cu vreo 25 de ani în urmă, a fost construit un tunel. Era un parteneriat public-privat Comisarul uh, pentru buget știe despre ce vorbesc. În orice caz, proiectul la final a fost uh, mai scump cu 25% decât uh, dacă n-ar fi fost uh, parteneriat public-privat. Uh, deci se pune întrebarea cum Dumnezeu se pot pierde atât de mulți bani. Și asta e întrebarea pe care de altfel vă, vă punem uh, noi. Comisia, iată, ne spune, uh, n-am fost noi, nu suntem noi vinovați, dar așa ceva este inacceptabil. Sinceră să fiu, sper că nu se uită uită nimeni la noi pentru că ea, e, e, e, ar fi jenant. Deci sunt uh, siderată, sunt uh, jenată de faptul că, iată, sunt uh, niște subiecte atât de importante care sunt tratate ca fiind lipsite de importanță și uh, despre care se spune, na, da, ne pare rău, uh, așa s-a întâmplat. Deci îmi pare foarte rău uh, că lucrurile stau așa. Domnule Herix, uh, tare mă tem că vom mai avea o rundă de întâlniri cu dumneavoastră, pentru că cu siguranță subiectul nu s-a încheiat. Sper din tot sufletul ca și comisiile competente pe fond să-și aplec, aplece atenția asupra subiectului. Comisia Trans, de exemplu, ar trebui să, să afle despre acest raport special și să discute subiectul. Domnule Herix, sunteți invitat deja de o serie de alte comisii competente anchete pe fond? Nu. Uh, Comisia pentru Transporturi era astăzi invitată la ședința noastră, dar în orice caz raportul uh, ar trebui să le parvină cumva. Bun, vă mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. intervenție fără microfon din sală, dar ar trebui uh, să aducem subiectul acesta și la atenție, în atenția Comisiei pentru Bugete și să discutăm și despre EFSI. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! Să trecem la punctul 13 și anume un raport special privind uh, energia regenerabilă pentru dezvoltarea rurală, sinergia și partea nerealizată. Doamna Kadenbach este raportorul, dar în primul rând o să facă prezentarea reprezentantă Curții de Audit. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru posibilitatea de a prezenta concluziile raportului nostru special privind energia regenerabilă pentru dezvoltarea rurabilă, eh, sinergii și elemente nerealizate. Mai multe eh, programe există pentru a stimula dezvoltarea energiilor uh, regenerabile. Un fond important este Fondul pentru Dezvoltare Rurală. Am examinat politica Uniunii Europeană pentru energia regenerabilă și modul în care se integrează și a integrat aspectele de dezvoltare rurală. De asemenea, am uh, examinat cum s-au realizat uh, investițiile conform FEADR Uh, am ajuns la concluzia că există sinergii potențiale între politica de energie uh, regenerabilă și FEADR pentru a duce la dezvoltarea rurală, dar deocamdată aceste sinergii nu sunt folosite pentru a maximiza beneficiul economic al energiilor regenerabile în zonele rurale, politica de dezvoltare trebuie să fie adaptată la condițiile locale, la șansele locale și să se concentreze pe competitivitatea zonei rurale. Am constatat că se fac puține conexiuni între acest tip de energie și dezvoltarea rurală, în planurile de acțiune naționale pentru energia regenerabilă. FEADR este rar menționată ca sursă de finanțare și totuși planurile au fost adoptate de comisie. Am constatat că anumite instrumente din această cadru de politică regenerabilă poate să îmbunătățească situația, dar nici cadrul de durabilitate pentru bioenergie actual, nici cel viitor, nu protejează zona rurală împotriva Uh, acestor probleme, riscuri socioeconomice și de mediu și nici nu maximizează potențialul pentru dezvoltarea durabilă. Problemele principale sunt legate de intensificarea practicilor agricole și de cele din silvicultură, arderea biomasei, emisiile de agenți poluanți în acest moment. Durabilitatea, riscurile de durabilitate sunt legate de natura voluntară a garanțiilor, care se limitează doar la practicile de a folosi bugetul european și numai pentru sursele de emisii de natură industrială finanțarea existentă pentru dezvoltarea rurală poate și ar trebui să joace un rol în atingerea țintelor de energie regenerabilă ale UE și ale statelor membre, dar trebuie să fie complementare față de dezvoltarea întrevăzută la nivel european. Totuși, Comisia nu a dat clarificări și nici orientări în acest domeniu și nici n-a indicat cum ar trebui FEADR să, să se alăture schemelor, mecanismelor de finanțare ale Uniunii Europene. Astfel, majoritatea statelor vizitate n-au prioritizat acele proiecte de energie regenerabilă care ar putea să contribuie la dezvoltarea rurală durabilă, care ar putea fi sporită prin crearea unor lanțuri de furnizare. Totuși, dăm exemple de bune practici în care uh, s-a folosit o strategie adecvată. Până în octombrie 2017, adică la patru ani după, început, după ce a început CFM-ul actual, numai 14 milioane din 100 de milioane sub, din uh, domeniul 5 au fost folosite. Am auditat mai multe proiecte din 2007 până în 2013 pentru a verifica proiecte, uh, criteriile de selecție și de monitorizare. Am constatat că, de fapt, Comisia nu are informații complete privind cheltuielile FADR pentru energie regenerabilă în pro, pro, perioada de programare până în 2013 și nu se știe cum s-au cheltuit banii. Există de asemenea informații limitate privind de ce s-a realizat cu fondurile respective. În ciuda îmbunătățirilor din 2014, pentru perioada de programare 2014-2020, în sistemul de monitorizare există în continuare puncte slabe. Sunt complicații în exercițiul de programare și se restrânge domeniul indicatorilor uh, principal. Statele membre au definit anumite proiecte, cum ar fi îmbunătățirea panourilor fotovoltaice în diverse zone dar asta subminează comparabilitatea între statele membre și monitorizarea rezultatelor în acest domeniu. Comisia a dat uh, orientări statelor membre apropo de evaluarea acestor rezultate, dar e nevoie de eforturi suplimentare ale, ale evaluatorilor și nu duce la rezultate fiabile. Proiectele auditate uh, care aveau uh, investiții pentru energie din surse regenerabile și altele care generau energie pentru, util, pentru utilizatorul respectiv majoritatea proiectelor văzute au uh, impact pozitiv asupra dezvoltării rurale. Totuși, punctele slabe din procesul de selecție al acestor proiecte a dus la finanțarea unor proiecte care aveau beneficii numai pentru beneficiarul proiectului, dar un impact foarte mic asupra regulilor, asupra zonei rurale. Nu e împotriva regulilor, dar ar trebui mai bine văzut cum se alocă fondurile pentru asemenea proiecte care sunt benefice atât pentru utilizator cât și pentru zona rurală. Și facem mai multe recomandări. În momentul în care se proiectează noua politică pentru energie regenerabilă, Comisia și statele membre ar trebui să țină cont de împrejurările și nevoile zonei rurale, mai ales în momentul în care se pun la punct planurile pentru acest lucru. Comisia împreună cu colegiuitorul ar trebui să proiecteze viitorul proiect de bioenergie care să asigure garanții împotriva uh, surselor nerentabile pentru bioenergie. Comisia trebuie de asemenea să stabilească care este rolul FEADR pentru investiții în energie regenerabilă, și să ceară statelor membre să dea informații pertinente privind realizările programelor din aceste programe de energie regenerabilă prin rapoartele uh, îmbunătățite din 2019. Comisia și statele membre trebuie să aibă o procedură de selecție corectă pentru a susține numai proiectelor viabile care sunt benefice pentru dezvoltarea rurală durabilă. Vă mulțumesc pentru atenție deocamdată și suntem Eh, mulțumim doamnei Kadenbach pentru documentul de lucru și dacă aveți alte întrebări, sunt gata să răspund la ele. Mulțumesc. Ah, mulțumim. Acum putem da cuvântul raportoarei doamnei Kadenbach. Poate ne bucurăm că nu e în sală doamna Gresle, pentru că din nou ar trebui să se supere, pentru că avem o situație în care obiectivele pe care ni le-am stabilit singur ca Parlament uh, și uh, pentru uh, Comisie um, nu putem să dovedim că au fost și atinse conform așteptărilor noastre. Știm că numai o parte din bani au fost cheltuiți și asta ar trebui să ne facă să ne gândim. Și în al doilea rând, pentru celelalte fonduri, și aici uh, am auzit cât este de dramatic. Uh, la multe altele nu sunt, stabilite, nu sunt stabiliți indicatorii și deci Curtea de Conturi uh, cu greu poate constata dacă aceste fonduri aduc acea valoare euro, adăugată europeană. Întotdeauna um, Uh, în Germania spunem că banii n-au miros, dar aici este clar, știm de unde vin. Uh, trebuie să urmărim că acești bani uh, contribuie la dezvoltarea spațiului rural și nu avem instrumente să măsurăm asta. În prima comunicare a comisarului Hogan, am văzut că, în realitate, s-a dorit crearea mai, de mai multă flexibilitate și tocmai asta a fost problema. Uh, explicația din partea Comisiei a fost nu putem face mai mult pentru că ține de statele membre. Cum se ocupă de aceste programe, cum folosesc fondurile și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, nu acesta este scopul acestor fonduri, ca statele membre uh, Uh, după propriul lor chef și fără să poată fi trase la răspundere să folosească acești bani. Eu mi-aș dori ca recomandările curții uh, de conturi să nu fie uh, recunoscute numai parțial, ci să se țină cont de ele când se va gândi noul pilon 2 al politicii agricole. Deci să se sprijine dezvoltarea uh, rurală. În momentul de față, da, este important să folosim energiile regenerabile, însă uh, pare că e vorba numai de un instrument financiar pentru energii regenerabile. Și important uh, pentru mine este și promovarea biomasei. Am discutat și cu colegi de la Envi despre asta și de la Agri. Și anume, ă, folosirea biomasei pentru energie electrică nu intră automat ă, ă, la o dezvoltare durabilă. Cred că nu mai am timp, dar mai avem timp, vom mai putea discuta despre acest subiect, pentru că la nivelul populației nu există multă înțelegere pentru cheltuirea banilor în domeniul agricol. Trebuie să ne gândim și la Brexit și la perspectiva pentru uh, faptul că nu vor mai exista atâtea fonduri pentru politica agricolă. Va trebui, deci, să vedem uh, de unde facem economii și dacă cheltuim banii într-un astfel de mod uh, neglijent și contribuim astfel la reducerea fondurilor, cred că zonele rurale vor avea de suferit, uh, dezvoltarea rurală, dar și, în general, competitivitatea uh, acestor regiuni. Deci, asta este dorința mea, să analizăm îndeaproape toate aceste lucruri, astfel încât uh, fondurile contribuabililor europeni să fie folosite cât se poate de bine și obiectivele pe care ni le stabilim să fie și atinse. Thank you, Mrs. Uh, Kadenbach. We, we a... Mulțumim, doamnă Kadenbach. Avem ceva mai mult timp pentru acest raport, pentru că este o discuție uh, suplimentară, deci pot uh, accepta intervențiile câtorva colegi. Domnul Zdehovski, mulțumesc. Aș dori să îi mulțumesc doamnei raportor pentru acest raport și pentru intervenția dumneai. A spus că e păcat că nu e doamna Gresle aici pentru că s-ar fi indignat din nou, s-ar fi supărat. Dar cred că ați înlocuit-o cu succes. Poate că vă gândiți să candidați uh, la președinția acestui uh, Uh, acestei comisii. Dar nu, despre asta doream să vorbesc. Mulțumesc uh, pentru acest uh, raport la care s-a lucrat foarte bine. Cred că subiectul pe care îl discutăm aici este criticat de multe ori și de multe ori a făcut și obiectul unor rapoarte speciale. Însă, de patru ani de când sunt eu deputat, nu am văzut niciun fel de progres. Unele dintre programe au numai o, o, o descriere vagă, nu au criterii de evaluare. În fiecare țară, statele membre sunt, inter, um, programele sunt interpretate și aplicate diferit. E drept că um, sunt cuprinse o serie întreagă de domenii, de sectoare și uh, bineînțeles, intervine și chestiunea climatică, atât de importantă pentru următoarele generații. Și modul în care vor evolua lucrurile pentru următoarele generații depinde și de modul în care vom defini noi lucrurile aici uh, și cum vom găsi soluții la problemele de mediu. salut um, ambiția de a dori să se rezolve aceste probleme de mediu. Însă, de multe ori, ambițiile și potențialul nu sunt puse în aplicare. Planurile ambițioase au nevoie de obiective măsurabile, planuri de acțiune și de uh, o uh, intervenție puternică din partea Comisiei pentru ca lucrurile să fie făcute în mod uh, corect. Este vorba aici nu numai de capacitatea energetică, ci uh, și de o chestiune de ordin geopolitic uh, și de independență energetică, apoi legătura între energiile regenerabile și spațiul și zonele rurale. Este una foarte interesantă. O modificare în acest domeniu trebuie să vină de la nivel local. Există un mare potențial pentru proiecte bune uh, pentru promovarea surselor de energie regenerabilă. De exemplu, bioenergia iar Curtea de Conturi uh, consideră că există mult loc pentru obținerea de sinergii. Aș vrea să vă spun că Curtea de Conturi consideră aceste uh, sinergii uh, foarte importante. Un raport al Curții de Conturi 31 din 2016 spune că o cincime din bugetul UE ar trebui să fie cheltuit pentru măsurile climatice. Comisia ar trebui să lucreze la un plan strategic pentru a coordona toate aceste eforturi uh, cu aspectele climatice. De mai multe ori am făcut apel la Comisie în sensul dezvoltării rurale și agricole, care să fie legate de uh, politica uh, aceasta energetică și agricolă. Uh, ce s-a întâmplat? Nimic. Ce solicit comisiei este să vină cu planuri concrete, cât se poate de concrete în acest sens în care să se țină cont de toate aspectele bugetului și de eventuale legături. Deci nu să aibă loc o separare a diferitelor capitole. Asta spunem în fiecare an. De asemenea, aș vrea să subliniez că trebuie sprijinite proiecte cu valoare adăugată. Este un argument care se folosește întotdeauna, dar este o prioritate, într-adevăr. Proiectele trebuie să fie o manifestare a uh, intențiilor și obiectivelor Uniunii Europene. De exemplu, respectarea acordurilor de la Paris. Și în ultimul rând, Comisia trebuie să motiveze statele membre pentru obținerea de sinergii și pentru folosirea strategiilor locale care să fie legate de obiectivele europene. Altfel nu va funcționa nimic. Iar la final ar vrea să vă spun că, da, într-adevăr este o provocare, dar mie îmi plac provocările. Cred că Uniunea Europeană este capabilă să facă față acestor provocări și mă bucur că în curând vom vedea rezultate concrete și sper că vom putea să lăudăm Comisia Europeană și uh, nu să o criticăm. Mulțumesc, domnul Flanagan. Uh, thank you very much. Um, I, I, Mulțumesc. Nu știu dacă am înțeles eu corect din interpretare sau poate n-am auzit eu bine. Curtea de conturi a spus că nu există o legătură cu zonele rurale și că nu s-a ținut cont de asta și mă întreb cine a fost luat în considerare dacă nu ei. Pentru că despre asta este vorba. Este clar că energiile, rege, re, uh, energiile regenerabile, cum spune titlul, pentru o dezvoltare rurală durabilă, uh, au un el, enorm potențial. Uh, în circumscripția mea văd multe proiecte pentru energie regenerabilă, dar văd zero legătură cu populația locală. Zero, nimic. Nici să inventezi asta n-ai putea. Uh, eu vin dintr-un loc în care Uh, ne-am uh, încălzit casa uh, cu cu turbă. Noi mergeam, luam turbă, o uscam și ne încălzeam casele și așa mai departe. Cred că trebuie încurajată populația să treacă către un alt tip de energie. E minunat! Dar ce înseamnă asta concret? Nu numai că nu există sinergii, dar ne îndepărtăm de independență către o situație în care avem o serie întreagă de turbine, foarte multe turbine, pe care nu le deținem, nu obținem ni nimic din, uh, proie- din uh, profituri. Peisajul nu mai e chiar așa de frumos, pentru că nu cred că cei din Germania sau Franța vin în Irlanda să vadă un peisaj industrializat, și cred că ne-am descurcat ceva mai bine dacă am obține aceste sinergii, dacă am obține profiturile de pe urma acestor energii, dar nu se întâmplă. Iar rezultatul este că oamenii la fața locului spun nu mai vrem aceste eoliene. Când ne uităm la biomasă, avem situații în care populația locală nu este implicată în creșterea biomasei, în silvicultură și așa mai departe nu s-au gândit foarte bine aceste proiecte. Avem o situație în care sunt plantate terenuri pentru biomasă cu niște arbori și după ce sunt plantați arbori pe aceste terenuri, se captează mai puțin uh, carbon decât înainte. De exemplu, se plantează arbori care se uh, captează 45, erau soluri care captau 45 de tone de carbon pe hectar și după ce s-au plantat arborii mai captau numai 12. Deci uh, se uh, cresc emisiile în, în numele reducerii emisiilor. Nu este o idee foarte bună. sunt uh, zone care oricum captau mult uh, carbon. Deci trebuie să existe această legătură. Este foarte important să facem lucrurile corect. Eu vin într-un loc în care avem independență din punct de vedere al carburanților. Uh, chiar și când a fost foamete și muream de foame, măcar nu muream de cald, ne era cald și bine. Uh, și nu vrem să schimbăm asta. Dacă oamenii nu sunt implicați, uh, nu, nu o să le convină. Asta și fac acum și asta uh, Uh, pune bețe în roate progresului. Raportul nostru are dreptate. Aș vrea să știu ce poziția are Comisia, mai ales în ceea ce privește biomasa. Să fim sinceri, creșterea de produse primare pentru biomasă nu are nicio logică. Da, să folosim deșeuri. Uh, avem o situație în Europa, în Newcastle, uh, unde se arde biomasă, dar se poluează mai mult decât dacă ar arde cărbune. Nici nu mi-a venit să cred când am aflat asta. Microfonul vorbitorului a fost întrerupt. Mulțumesc, spune domnul Vaughan, mulțumim. Vom avea oportunitatea să auzim ce spune comisia pentru că îl avem alături de noi pe... O avem pe doamna Hoffman de la comisie. Mulțumesc. Doamnă Kadenbach, Uh, stimați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor, întâi raportoarei și reprezentantului curții, mulțumesc foarte mult uh, pentru raport, uh, domnul Iereb din partea Curții de Conturi. Um, aș spune că da, există loc de mai bine, după cum ați spus și dumneavoastră. În ceea ce privește uh, politica privind viitorul energiilor regenerabile, există o propunere legislativă ce se discută acum cu Parlamentul și o serie de elemente ar trebui să îmbunătățească lucrurile și să elimine unele dintre criticile dumneavoastră. Cele mai importante, din punctul meu de vedere, sunt dezvoltarea criteriilor de durabilitate pentru bioenergie, care ar trebui să asigure um, uh, unele garanții pentru folosirea uh, biomasei uh, silvice. Deci să avem un standard comun de evaluare și de activitate în acest domeniu. Apoi ați menționat câteva elemente pe care considerați că ar trebui să le îmbunătățim în viitor? Ați spus că nu există informații, nu există posibilitatea de a măsura ce face politica actuală, mai ales politica de dezvoltare rurală. Dacă îmi permiteți aici, aș vrea să mă refer la un punct menționat. În perioada actuală de programare, măsurăm sub forma de indicator de rezultat utilizarea activităților, sprijinul în acest domeniu, iar indicatorii de rezultat nu pot, fi rezult- nu pot fi măsurați în fiecare an, pentru că e nevoie de timp ca să se ajungă la rezultate. Vom avea rezultatele în 2019, vom uh, publica un raport special care va conține informații privind investițiile totale în producția de energie regenerabilă și vom avea un al doilea indicator, energia regenerabilă produsă în uh, proiecte uh, finanțate. Sunt două domenii în care vom avea indicator măsurabil. Și vă asigur că Comisia insistă asupra indicatorilor, însă avem mari probleme în a, le obține, în a obține datele pentru acești indicatori din partea statelor membre. Avem un cadru comun de evaluare și monitorizare, indica, in, uh, identificăm indicatori pe care statele membre trebuie să uh, îi măsoare, uh, um, obținem informații în multe domenii, dar e drept că trebuie să uh, vedem asta în proporție cu eforturile pe care trebuie să le facă statele membre. Și nu e întotdeauna ușor să identificăm um, cu claritate într-un proiect anume cantitatea de energie regenerabilă produsă dar știm că este important, ne interesează să obținem aceste informații, deci în 2019 vom avea informații. În ceea ce privește viitorul și viitorul cadru juridic uh, pentru dezvoltarea rurală. După cum știți, din comunicarea pentru agricultură și alimentație, am vrea să facem unele îmbunătățiri. Unele dintre ele, sau una dintre ele, este că vom Uh, avea o abordare bazată pe rezultate, vom vedea ce obținem cu acea politică, nu cum ating rezultatele statele membre, ci mai degrabă analizăm rezultatele concrete. Vom solicita de asemenea statelor membre la fiecare program să facă o analiză sinceră a nevoilor la nivel local, este important, deci nu să permitem statelor membre să facă ce vor sau ce le place, ci însă trebuie să recunoaștem că nevoile statelor membre și a regiunilor sunt foarte diferite și trebuie să le permitem să-și bazeze strategia pe baza pe um, nevoi exprimate la fața locului. Deci trebuie să consolidăm acest gen de analiză. Asta ține și de ideea dumneavoastră de un instrument uh, de verificare. Vom folosi asta ca pe un instrument de evaluare și pentru toate politicile. Deci care este influența asupra zonelor rurale? Vom avea deci indicatori comuni în viitor, așa cum avem și acum, și vom măsura și uh, Uh, energia regenerabilă. A existat ideea că trebuie să oferim mai multă orientare statelor membre. Domnul Flanagan a spus că în regiunea sa mm, populația locală nu contribuie la aceste proiecte. Avem un tip de raportare specifică pentru proiectele în dezvoltare durabilă, ă, rurală. Avem un site dedicat în care dăm exemple de energie regenerabilă. Nu e vorba numai de panouri solare ă, în, la, în ferme, e drept că le sprijinim, dar și uh, concepte de energie regenerabilă la nivel local. Avem exemple, deci, în acest sens, conform, uh, sub uh, parteneriatul de inovație european am creat un grup de lucru în care dorim să ne concentrăm asupra energiei regenerabile pentru a aduce cele mai bune practici în statele membre. Deci cred că se face mult pentru a informa statele membre de ce e posibil. Bineînțeles, sperăm că acestea vor fi uh, preluate și folosite mai mult și vrem să obligăm statele membre în viitor să folosească criterii de selecție pentru proiecte. De asemenea, identificăm o metodologie comună în acest sens pentru a ne asigura că sunt alese proiectele de cea mai bună calitate. Mulțumesc! Uh, uh, mulțumesc, doamna Hoffman. O să permit curții să răspundă acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru cele spuse, vă mulțumesc pentru susținerea, pentru constatările noastre. Vreau să răspund domnului Flanagan. Sunt de acord cu tot ce s-a spus. Dar dacă am menționat în primul rând chestiunea de durabilitate, nu e un sinonim. Energiile regenerabile nu sunt întotdeauna durabile. Trebuie să fim uh, uh, foarte atenți când folosim acest lucru. Nu doar să tăiem copacii și apoi să-i băgăm în foc. Asta nu așa trebuie să se întâmple cât privește investițiile în energia regenerabilă, dacă am înțeles corect, vorbeați de proiecte mari. Am menționat la început faptul că energiile regenerabile sunt finanțate din multe surse și noi ne-am concentrat asupra FEADR, nu asupra altor surse de finanțare pentru marile proiecte de energie regenerabilă. Și ajungem la primul punct din prezentarea dumneavoastră și anume ce s-a avut în vedere, dacă nu în zonele rurale. Am încercat să vedem, mai ales pentru FEADRă, cum au proiectat uh, statele membre cheltuielile pentru acest fond și cum am legat investițiile pentru energie regenerabilă de dezvoltarea rurală. rurală. N-am găsit nicio legătură. De aceea am spus în raportul nostru că anumite investiții ar putea să aibă un impact mai mare asupra zonei rurale decât altele. Dacă un fermier își pune panouri solare pe ferma lui, e pentru propriul lui benefic, dar nu duce la dezvoltarea rurală. Dar dacă se finanțează produ producția de încălzire centrală, și se folosesc peleți sau, uh, eu știu, se folosesc reziduri de lemn, atunci se creează un lanț de furnizare, sunt oameni mai mulți care sunt angajați, care taie uh, copacii, care pregătesc uh, aceste reziduri de lemn și așa mai departe. Dar nu am găsit o explicație apropo de ce fac statele membre cu banii ăștia și mai am de făcut un comentariu privind uh, ce a spus, cele spuse de doamna Loris Hoffman de la Comisie. Spuneați că în 2019 o să aveți niște indicatori pe rezultate care o să ne spune care au fost investițiile totale în energia regenerabilă și care este cantitatea de energie produsă în uh, aceste proiecte. E o îmbunătățire față de ce am văzut în audit. Dar dacă este singurul indicator pe care îl veți monitoriza, atunci putem să vă oferim o altă soluție. Dacă cantitatea de energie regenerabilă este singurul lucru pe care vreți să-l măsurați, atunci ar trebui să aveți un singur fond, un fond pentru finanțarea energiei regenerabile. Inclusiv includerea fondurilor astea în FADR Uh, sa era legat de dezvoltarea zonei rurale, dar zona rurală pentru asta trebuie să aibă niște indicatori. Ce s-a creat prin aceste investiții? Fie locuri de muncă, fie altceva, nu doar energie regenerabilă produsă din aceste investiții. Mulțumesc! Mulțumesc și raportorul în cele din urmă. Întrebarea mea finală ar fi mers într-o direcție similară în cazul indicatorilor, uh, semnele mele de întrebare sunt cât se poate declare. 2019 nu mi se pare neapărat uh, momentul potrivit, pentru că săptămâna viitoare sau în curândul, uh, în viitorul apropiat, vom primi o nouă, pro, un nou proiect din partea Comisiei Europene cu privire la viitorul politicii agricole comune. Deci aceste noi, fiind vorba de noi propuneri, e clar, propuneri, e clar că va mai trebui să așteptăm ceva vreme înainte să stabilim care sunt datele care trebuie să fie colectate pentru stabilirea de indicatori. Dar întrebarea mea este următoarea. Cum se poate uh, măsura până la urmă uh, impactul energiilor uh, regenerabile asupra dezvoltării anumitor uh, regiuni în contextul acestor uh, fonduri de dezvoltare rurală. Mulțumesc. Suntem deja cu 15 minute în întârziere, așa că vă rog să conchideți. Bun, deci cam asta a fost. Vă mulțumesc. Încă un subiect interesant, o altă dezbatere interesantă. Cine spunea că la comisia noastră se plictisește lumea? Următorul punct este și el foarte interesant pentru că revenim la punctul 9 pe care este un aviz uh, pentru Comisia Rege, impactul politicii de coeziune a Uniunii Europene uh, pentru Irlanda de Nord. E foarte ciudat. Fac un aviz uh, pentru propriul meu raport. Nu știam dacă se poate face acea ceva, dar se poate face. Sigur că da, domnule Flanagan, o să spuneți ce aveți de spus. Colegii au primit, uh, poate că au un exemplar al acestui aviz. Când am analizat uh, fondurile de coeziune cheltuite în Irlanda de Nord, am analizat uh, FEADR și ESF, fondurile structurale, dar dacă Marea Britanie iese din Uniunea Europeană, uh, Irlanda de Nord nu va mai fi eligibilă pentru aceste fonduri. Am um, analizat alte fonduri care pot fi la dispoziția noastră după 2020. Uh, am fost într-o misiune de explorare, uh, am analizat câteva proiecte transfrontaliere au fost interesante. E vorba de proiecte transfrontaliere care permit celor de cele două părți ale graniței să lucreze în cealaltă țară. Am analizat niște proiecte din sănătate care permit celor uh, din cele de pe două părți ale graniței să aibă servicii de sănătate în partea cealaltă uh, și niște programe de pace în Orlanda, Irlanda de Nord. Am uh, discutat uh, cu victimele și supraviețuitorii uh, unui program care a fost finanțat aici. Am vizitat niște centre comunitare în două comunități și ambele centre, la ambele centre, erau proiecte care permiteau tinerilor uh, să se adune, uh, să se să joace fotbal împreună, să danseze împreună, să cânte împreună erau tineri din ambele părți ale graniței. Și ne-a impresionat faptul că aceste fonduri au permis tinerilor uh, să se întâlnească după uh, ani de conflict. În uh, raportul pentru regii și avizul pentru dumneavoastră am spus că aceste programe, programul interregional și programul de pace, aduc împreună comunitățile și sper că aceste programe vor continua să existe și după Brexit. Trebuie să convingem guvernul irlandez, guvernul Marii Britanii și Uniunea Europeană să continue să financeze aceste programe, pentru că sunt extrem de importante și pentru că au un impact foarte mare asupra celor două comunități. Deci toată lumea este de acord că ar trebui să continuăm finanțarea acestor programe după Brexit. Când am scris raportul, mi s-a spus uh, să nu mă ating de Brexit. E foarte greu să faci acest lucru când vorbești despre fondurile de la Uniunea Europeană și mai ales finanțarea de după 2019. S-a discutat, bineînțeles, când am fost acolo, deși ni s-a spus să nu vorbim despre Brexit. Principalul subiect de discuție a fost uh, granița, care e un punct important de negociere în uh, privind Brexit-ul. Uh, cam asta este ce am avut de spus. Sper că, de fapt, colegii au citit avizul și vor fi de acord cu conținutul lui, însă aștept uh, comentariile dumneavoastră. Domnul Zeller uh, și apoi domnul Flanagan. Ähm, Mulțumesc, Derek. Am, fost, am avut onoarea de a conduce misiunea regii în Irlanda de Nord. Și dați-mi voie să vă spun următoarele. Dacă este cineva care vrea să vadă cum funcționează programele europene și cât de eficiente pot ele să fie, e bine, acel cineva ar trebui să meargă în Irlanda de Nord. Amintiți-vă cum era prezentată în mass media Irlanda de Nord cu vreo 25 de ani în, în urmă. Cred că nu, exist, nu exista jurnal de știri în care să nu se vorbească despre atentate teroriste la Belfast sau altundeva. E bine, în momentul de față, uh, imaginile acelea nu mai au de-a face cu realitatea. Uh, dar cei din, de la fața locului ne-au spus că nu trebuie să ne, să ne lăsăm amăgiți de aparențe, pentru că schimbarea aceasta s-a datorit faptului că nu mai există granițe între Irlanda și Irlanda de Nord și se datorează faptului că Irlanda de Nord este parte integrantă a Uniunii Europene, Uniunea Europeană care a investit o, o seamă de fonduri fonduri care au generat uh, această stare de bunăstare și uh, Uh, și înțelegere, bună înțelegere și uh, cei de la fața locului se tem că odată ce Irlanda de Nord nu va mai fi partea Uniunii Europene, pacea aceasta va dispărea. Voi uh, spune cele pe care domnul Hayes vrea să le spună în legătură cu avizul domnului Vaughan. Uh, Domnul Hayes spune că acest uh, raport uh, este unul salutar. Iată, fondurile europene au avut un impact deosebit uh, și pozitiv asupra Irlandei de Nord. Regiunea a fost schimbată datorită fondurilor europene. În actualul CFM, Irlanda de Nord și zonele din, de la graniță au primit multe milioane de, lor, de euro. Fără aceste milioane de euro, multe proiecte nu ar fi existat. Există pro- programe și proiecte demarate în uh, dairy și în uh, zone tensionate care au uh, dat rezultate uh, rezultate care uh, sunt în beneficiul uh, cetățenilor. Este vorba de uh, programe, printre altele, în domeniul sănătății. 80%, 85% dintre fondurile alocate unor asemenea proiecte vin din partea Uniunii Europene. Fără sprijinul Uniunii Europene, astfel de proiecte salutare n-ar exista. Salut faptul că raportorul uh, înțelege importanța fondurilor europene și propune continuarea alocărilor. E fără de tăgadă efectul fondurilor europene ale Irla- asupra Irlandei de Nord. Salut uh, avizul raportorului și uh, menționez faptul că uh, o soluție este necesară după 2020. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Flanagan are acum cuvântul. Eu și Brian Hayes avem păreri diferite asupra multor lucruri, dar dacă mă gândesc la ce a spus acum, sunt de acord 100%. Și ați vorbit despre situația de acum 25 de ani și da, când se vorbea despre cât o dezastru, câtă nenorocire la TV. Sean Regan, care nu mai e printre noi acum, mi-amintesc că îmi spunea acum vreo trei ani, acum pot să mă duc la Derek, pot să stau cu spatele la o fereastră fără să-mi fie teamă că o să ajung din nou la poliție. Situația asta s-a schimbat și situația de acum trebuie să continue să existe. Raportul nostru este excelent, Derek. Uh, Interreg și finanțarea acestor proiecte de pace trebuie să continue și să permită continuarea situației. Este extrem de importantă. A funcționat și cred că E un fel de paranoia acum care plutește în aer și anume că banii nu vor fi administrați corect. Cred că fiecare centimă va fi administrată corect pentru că anii de probleme, eh, anii în care lucrurile nu au mers bine, ne-au făcut acum ca lucrurile să meargă bine. Deci, din uh, perspectiva controlului bugetar, e bine, banii au fost foarte bine cheltuiți până acum și vor fi bine cheltuiți și în viitor. Sigur că evităm folosirea termenului Brexit, dar în raport uh, punctul 3 este foarte important pentru că aici se anticipează soluțiile pentru Irlanda de Nord după 2020. Atenție însă, în Parlamentul irlandez există un front unit eh, al tuturor partidelor eh, care au spus că negocierile merg bine, dar acum există sentimentul ca pe măsură ce se discută mai mult despre comerț, fără să se rezolve problema graniței, s-a ajuns la o situație în care al doilea partid din Parlament, care susține guvernul, are o atitudine critică apropo de mers, modul în care merge acest proces. Trebuie să avem grijă și poate să strângem rândurile ca să nu cumva să rămânem în urmă. Până acum a fost bine, dar vrem să continuăm pe aceeași casă, pe aceeași cale și să ne bucurăm de susținerea Uniunii Europene. Dar e un raport bun pentru cineva care e din Irlanda. Vă mulțumesc foarte mult și sper că ți-a plăcut vizita în Irlanda. Întotdeauna îmi place să mă duc acolo ca să văd care sunt uh, verii mei celtici. Uh, doamna González Hernández de la Comisie, da, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută acest raport, salută avizul. Ne bucurăm uh, că ați avut o vizită încununată de succes și ne bucurăm uh, să auzim ce rezultate bune a avut finanțarea în Irlanda de Nord. Suntem de acord cu acest lucru. Vrem să spunem un singur lucru. În momentul în care avizul și raportul s-au referit la programele de pace, se menționează de obicei programele din Irlanda de Nord Știți că nu e vorba numai de Irlanda de Nord, ci e vorba și de comitatele de la graniță. Întotdeauna am avut grijă cum am administrat acest program. E vorba de trei regiuni, deci ne referim la el la, ca la programul de pace, ceea ce e o manieră mai ușoară de a denumi acest program. Salutăm și părerea dumneavoastră că Interreg și programul transfrontalier și programul de pace trebuie să continue a făcut parte din comunicarea Comisiei adresată Consiliului uh, European în decembrie, pe 27 decembrie anul trecut. Suntem în favoarea continuării uh, acestor programe pe baza uh, continuării existenței structurii de gestionare care există la ora actuală și vom discuta și la Comisia Regio. Mulțumesc! Am registrat ce a spus dumneavoastră apropo de nordul Irlandei și de am luat notă și de comentariile domnului Flanagan, care știe mult mai mult despre acest subiect decât noi toți la oaltă. Aveți dreptate în ceea ce privește negocierile pentru Brexit, deși n-am folosit cuvântul în raport, este foarte important și negocierile pentru Brexit uh, o să ne arate ce se va întâmpla cu granița, iar pentru mine Sigur, nu vorbesc de Brexit, dar toată Uniunea, uh, Marea Britanie trebuie să rămână în această Uniune. Când discutăm aici la această comisie, nu ne-am uh, lovit de plângere apropo de modul în care se cheltuiesc banii. Cred că banii se cheltuiesc așa cum trebuie. Mi s-a spus acest lucru și când am fost acolo. Dar toată lumea a acceptat că finanțarea europeană este o finanțare neutră, nu vine de la un guvern sau de la altul, e o finanțare neutră, e acceptabilă pentru toate comunitățile, deci toate comunitățile uh, sunt uh, legate de aceste proiecte finanțate de bani europeni uh, și ele sunt încurnate, încurnate de succes. Deci trebuie să facem tot ce putem ca aceste programe să continue în viitor, orice s-ar întâmpla după 2019. Cred că avem o dată pentru înaintarea amendamentelor până pe 30 aprilie. Aștept amendamentele de la colegi. Cam asta ar fi. Intervenție fără microfon. O așteptăm pe Martina pentru ultimul punct. N-a venit încă, deci o să facem o mică pauză de câteva minute. Okay, Martina's uh, here, so we can now start with uh, item 10, which is the... Trecem acum la punctul 10 de pe ordinea de zi. Documentul de informare a Curții de Conturi, o contribuție la simplificarea programului de cercetare al UE după Orizont 2020. Domnul Brenning Mayer este membrul uh, responsabil al Curții de Conturi, care va, și va interveni imediat. Mulțumesc, domnule președinte stimați membri ai Parlamentului European, stimați reprezentanți ai Comisiei Europene și stimați ascultători, poate pe internet. Sunt încântat să vă prezint uh, uh, acest document de informare cu privire la simplificarea programelor de cercetare al Uniunii Europene. Uh, Parlamentul European a solicitat o coagulare a cerințelor în ceea ce privește programele de cercetare. Orizont 2020 uh, este un program uh, uh, complex, complex 133 de mii de cereri de finanțare, 20 de mii de proiecte aprobate. Iată, o mașinărie care ar trebui să funcționeze cât mai bine cu putință dacă e ca programul pe ansamblu să fie eficient. eficient. În calitate de membru responsabil al Curții uh, Europene de Conturi, uh, aș putea să vă spun de la bun început că simplificarea nu e neapărat simplă în context. De fapt, de la punctul acesta am uh, demarez, îmi pornesc documentul de informare. într-adevăr, pentru simplificarea programelor de cercetare, e nevoie de crearea unui echilibru perfect între diferite uh, interese din domeniul cercetării și adeseori programul, uh, uh, pașii în direcția simplificării trebuie să fie progresivi. Consiliul a cerut Comisiei să ofere informații cu privire la programul acesta de cercetare, la Orizont 2020. Uh, uh, de asemenea, Curtea de Conturi a fost însărcinată cu crearea acestui document de informare, un document de informare care este interesant uh, și din perspectiva Curții, Comisiei Europene. Ni s-a cerut că să formulăm acest document de informare înainte de luna aprilie pentru ca uh, concluziile noastre să poată fi folosite în contextul uh, viitorului CFM, pregătirii acestuia. Lucrăm la anumite proceduri de audit care se vor finaliza în decembrie și care se bazează pe o uh, anchetă în domeniul cercetării și inovării. Și ancheta aceasta ne va oferi o serie de informații uh, cu privire la maniera în care Orizont 2020 este pus în aplicare, bineînțeles din perspectiva beneficiarilor. Solicitarea Comisiei și a Consiliului care ne-a parvenit ne-a obligat ca cu, rezultat, cu resurse puține și într-un timp foarte scurt să Uh, venim cu acest document de informare care se bazează pe rapoarte anterioare ale Curții de Conturi. Un element esențial în simplificarea uh, programelor de cercetare este următorul. Istoria Orizont 2020 și FP7 este caracterizată prin reamburs, Dar aceste sistem de rerambursare, ne-am dat seama că sunt uh, adeseori cad, adeseori pradă erorilor. Și tocmai de aceea o schimbare a a sistemelor ar putea reduce rata de eroare și ar putea îmbunătăți de asemenea uh, cunoștințele beneficiarilor despre aceste programe. Haideți să trecem la subiect. De la, bun încep de la bun început înțelegem că există o mulțime de persoane implicate în aplicarea Orizont 2020 și tocmai de aceea stabilitatea și schimbarea sunt esențiale. De ce? Pentru că infrastructura este una costisitoare, Există de asemenea o cunoștință limitată în legătură cu funcționarea sistemului și orice fel de schimbare duce tocmai de aceea la costuri. Și iată de ce uh, schimbările îi îmbogățesc mai degrabă pe consultați decât îi ajută pe beneficiari. Și tocmai de aceea uh, simplificarea viitorului Orizont 2020 uh, este uh, o, o procedură complexă. Discreția și uh, certitudinea juridică, un alt element important, o altă dilemă care afectează simplificarea. Să nu uităm că IMM-urile, universitățile, micile companii sunt cele care se numără printre beneficiarii uh, de granturi din Orizont 2020. Dar e important ca regulile să nu fie interpretabile. E important tocmai din perspectiva acestor uh, beneficiari. Din păcate însă certitudinea juridică adeseori lipsește și tocmai de aceea la finele zilei adeseori se constă arătată că granturile au fost alocate, chiar dacă n-ar fi, fost, uh, n-ar fi trebuit să fie alocate, chid că beneficiarii nu se consideră a fi vinovați de ceva. După aceea, o altă dilemă este reprezentată de interesul beneficiarilor și de interesul Uniunii Europene. Aici uh, avem de-a face cu sistemele de rambursare și de alocare re, uh, rambursarea, până la urmă, implică acoperirea tuturor costurilor și asta din perspectiva beneficiarilor și uh, interesul Uniunii Europene ar fi mai degrabă o evoluție în direcția sumelor forfetare. După aceea mai avem răspândirea regională și excelența, un subiect foarte sensibil. De ce? Pentru că la baza Orizont 2020 stă competiția, competiția intelectuală. Se pune întrebarea cum nume performează regiunile diferite din Uniunea Europeană. Participă ele cu toate la, la program? Ei bine, datele ne arată că nu. Tocmai de aceea apare întrebarea oare poate fi rezolvat această uh, problemă. Putem uh, recompensa excelența pe, pe de o parte, având însă în același timp grijă ca repartizarea să fie echitabilă. După aceea mai avem uh, responsabilitatea și asumarea răspunderii. Parlamentul cere un sistem bazat pe toleranța la riscurilor și încredere, adică Parlamentul European merge în direcția autogestiunii, deci gestiunea ar fi în mâna beneficiarilor, dar pe de altă parte, din perspectivă publică, e clar că responsabilitatea este importantă, o responsabilitate atât a beneficiarilor, dar și a Comisiei Europene, care până la urmă vine cu banii. Vedeți aici propunerile noastre. Propunerile noastre se bazează pe observarea de către noi a unor uh, aspecte care apar uh, deseori în cererile de finanțare din Orizont 2020. E important să se, să se stabilească un calendar rezonabil între adoptarea și punerea în aplicare a actelor legislative care au de-a face cu Orizont 2020. Să nu uităm că Orizont 2020 a fost un fel de exercițiu pe termen scurt. După aceea, statele membre și uh, Comisia Europeană, de asemenea, au fost obligate să adopte un sistem așa de ieri uh, pe azi, și, bineînțeles, timpul acesta scurt nu permite uh, un sistem atât de complex și eficient pe deasupra. De asemenea, trebuie să se evalueze utilizarea unor opțiuni simplificate în materie de costuri, precum uh, primele sau sumele forfetare. Uh, noi insistăm pe evaluarea acestor opțiuni. Nu vrem o revoluție, nu vrem schimbări peste noapte, ci poate niște programe pilot sau proiecte pilot care să permită Comisiei Europene să înțeleagă cum anume funcționează aceste opțiuni simplificate în materie de costuri. Comisia Europeană ar uh, putea um, sonda terenul în rândul uh, beneficiarilor și lua decizii în concordanță. După aceea, trebuie să explicăm utilizarea liniilor directoare ca fiind reguli neobligatorii. Ne-am dat seama că de fiecare dată când apar linii directoare, ele sunt considerate a fi obligatorii. Iar lucrul acesta nu este adevărat. Deci, în domeniul acesta, e important ca toate exemplele, toate liniile directoare să fie explicate ca nefiind obligatorii. Și bineînțeles, nu trebuie să fie obligatorii. După aceea, acceptarea practicilor contabile ale beneficiarilor. Am observat, spre exemplu, că o companie de mari dimensiuni uh, care dispune de un serviciu uh, contabil uh, de mari dimensiuni la rândul său participă la Orizont 2020, dar compania aceasta adeseori este obligată să creeze un sistem paralel contabil pentru a respecta regulile Orizont 2020. Același lucru se aplică și universităților, spre exemplu. Se pune întrebarea dacă putem uh, uh, rezolva această problemă a diferențelor uh, în practicile contabile. Oare n-ar n-am putea să ne apropiem mai degrabă de practicile contabile utilizate de beneficiari, ținând cont, bineînțeles, de, de specificitățile țărilor și regiunilor. În al cincilea rând, al cincilea rând uh, propunem uh, utilizarea abordării ghișeului unic uh, în contextul identificării proiectelor de calitate. Avem aici de-a face până la urmă cu marca de excelență. Ce vedem în realitate sau în practică? Că mulți dintre candidați sunt dezamăgiți de rezultatul procedurilor, uh, în ciuda faptului că programele prezentate de către ei erau de calitate. Iată, Uniunea Europeană se confruntă cu o mare dilemă Oare va fi Uniunea Europeană capabilă să dea la o parte, să, să, să elimine munca aceasta în silozuri, adică în uh, DG-uri, pentru a se asigura că Orizont 2020, spre exemplu, este, folosită, este un program folosit uh, de cei care au într-adevăr proiecte de calitate care ar da uh, rezultate în practică. Uh, ei bine, acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție, sper că sunteți mulțumit de prezentarea mea. Vă mulțumim pentru prezentare și acum îi dăm cuvântul raportoarei noastre. Vă mulțumesc, domnule președinte, Vreau să le mulțumesc tuturor uh, celor uh, prezenți la discuția noastră. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc domnului Brenic uh, Meyer, care a prezentat acest document de informare al Curții de corturi, Conturi. De patru ani de zile sunt membra Parlamentului European și de patru ani încoace uh, solicităm simplificarea legislației europene în toate domeniile. E clar că Simplificarea nu este un proces facil, e nevoie de găsirea echilibrului între încredere și control, asta este clar. Echilibrul uh, despre care vorbesc eu merge mână în mână cu uh, dilemele despre care vorbeați dumneavoastră. Haideți să luăm uh, drept exemplu Orizont 2020, un program foarte complex din perspectiva procedurilor, liniilor directoare, cerințelor, instrumentelor de finanțare. Ei bine, toate acestea la un loc ridică riscul de rezultatelor ineficiente. Și iată de ce salut faptul că sunt testate opțiuni simplificate pentru, în materie de costuri în contextul unui, pro, unui program atât de complex. Spre exemplu, schema pentru sumele forfetare în domeniul cercetare ar put, cercetării ar putea să uh, încurajeze participarea unor uh, tineri cercetători, a unor IMM-uri, adică noi beneficiari în contextul Orizont 2020. Prin urmare, Comisia Europeană ar trebui să folosească și pe viitor aceste opțiuni simplificate în materie de costuri, spre exemplu fonduri, uh, sumele uh, forfetare, primele, asigurându-se că primește, colectează datele necesare pentru evaluarea acestor opțiuni. Eu cred că evaluarea lor este esențială nu doar pentru actualul program de cercetare, ci și pentru următorul uh, CFM. Să nu uităm că stabilitatea și uh, uh, de fapt lipsa de stabilitate din punct de vedere juridic a acestor programe Uh, descurajează mulți dintre beneficiarii potențiali. Și noi nu ne dorim așa ceva, nu ne dorim beneficiari care să încerce a interpreta actele legislative, ci ne dorim beneficiari care să fie activi în domeniul cercetării. În orice caz, mulțumesc Curții de Conturi pentru aceste propuneri sau recomandări, sunt întru totul de acord cu ele. Uh, auditul de performanță pentru, pentru Orizont 2020, pentru simplificare în Orizont 2020, va fi publicat uh, nu peste mult timp. Aștept uh, cu nerăbdare acest raport și aștept de asemenea intervenția Comisiei Europene. Domnule Ștrecovski, vreați să intervin, interveniți? Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba cehă. Vreau să tratez un subiect uh, care a fost ridicat de Martina. Um, voi vorbi în cehă pentru că cu siguranță voi fi mai succint și mai clar dacă mă exprim în limba maternă. Aș vrea mai întâi de toate să mulțumesc Curții de Conturi Europene pentru analiza foarte interesantă a posibilei simplificări a acestui program de cercetare sau cadru de cercetare. De asemenea, vreau să-i mulțumesc Martinei, care a, ne-a atras atenția asupra lacunelor în uh, contextul acestui uh, program de cercetare. Iată, de altfel cerem o reformă, după cum spune, bine spunea și Martina, de patru ani încoace, o reformă pe care, care nu mai uh, vine. De fapt, despre aceeași reformă vorbeam și la punctul precedent, la raportul Kadenbach. Uniunea Europeană și programele sale uh, complexe este un fel de monstru birocratic care pur și simplu nu poate reacționa la evoluțiile și problemele cu care se, se confruntă sectorul cercetării. Așa cum ne spunea raportorul pentru bugetul general pe 2019, domnul Vioti, Uniunea Europeană va continua să se confrunte cu o serie de uh, provocări fundamentale. Printre acestea se numără competitivitatea necesară la nivel industrial. Știm că multe dintre proiectele interesante sunt uh, uh nefinanțate din pricina birocrației sau pur și simplu uh, potențialii uh, beneficiari renunță la a mai solicita fondurile europene și asta duce la un dezechilibru regional. Uitați-vă doar la numărul de state din centrul și estul Europei care beneficiază de pe urma acestor programe lipsa de mm, echilibru regional uh, este una evidentă. Există câteva state din vestul Europei care sunt obișnuite deja să folosească aceste proiecte și doar acestea beneficiază de, de finanțare. Prin urmare, haideți să mai renunțăm la hățișul birocratic care stă la baza acestor programe. Haideți să deschidem uh, larg ușile în fața unor proiecte inovatoare. Sunt de acord cu Curtea de Conturi când vine vorba despre simplificarea plăților, în special a plăților din fazele premergătoare, plăți care sunt absolut esențial, esențiale pentru micii beneficiari care nu pot veni cu o cotă mare de cofinanțare. Sper că ca uh, cei din Comisia Europeană să ne dea vești bune în curând din punctul acesta de vedere sau pe tema aceasta. Trebuie să folosim uh, noile tehnologii, în special tehnologia digitală, în uh, activitățile contabile, în activitățile de procesare a cererilor. Felicit Comisia Europeană pentru crearea acestei platforme online și pentru alt celelalte demersuri ale Comisiei Europene. Eu cred că personal specializat ar trebui să fie format de către Comisia Europeană în statele membre. Acest personal specializat uh, ar putea ajuta beneficiarii, i-ar putea ajuta să se descurce în hățișul birocratic. Ar trebui să venim cu uh, cu sfaturi practice, nu teoretice să fie de domeniul trecutului manualele de sute de pagini care pot fi interpretate într-o multitudine de feluri în diversele state membre. Adeseori, statele membre ne spun că liniile de directoare sau manualele pot fi interpretate uh, uh, ori și cum. Uh, Până la urmă, autoritatea de control din statul membru poate veni, veni cu propria sa interpretare, fără a putea fi uh, contracarată această interpretare de către Comisia Europeană, pentru că, până la urmă, recomandările și liniile directoare sunt prea vagi. Aș vrea să aflu mai multe din partea Comisiei Europene, uh, aș vrea să aflu ce se face pentru simplificarea finanțării pentru cercetare și inovare și aștept cu nerăbdare viitorul raport din partea Curții de Conturi. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! Poate putem trece la Comisie. Domnul Böce. Thank you very much, Chair. Mr. Brenningmeier, Mulțumesc, domnule președinte, domnule Brenningmeier, doamnă Dlabaiova, stimați membrii Parlamentului European. Apreciem această notă de briefing privind uh, simplificarea și aș dori să mulțumesc curții de conturi. Apreciem pentru că recomandările vin la momentul oportun. Într-o lună trebuie să venim cu noi propuneri pentru următorul cadru, program cadru, dar apreciem aceste recomandări și pentru că sunt foarte nuanțate și arată clar dilemele cu care ne confruntăm când vine vorba de simplificare și cred că reflectă experiența noastră că nimic nu e mai complicat decât simplificarea. Deci suntem uh, de acord cu această evaluare din partea Curții de Conturi. În ciuda faptului că simplificarea este complicată, cred că am obținut mult. Există un acord, că orizont, un consens că Orizont 2020 a făcut progrese mari în ceea ce privește simplificarea. Și dacă vă uitați la raportul Curții de Conturi, el se referă la opțiuni de cost simplificate, mai ales rata forfetară pentru costuri indirecte, Centrul Comun de Sprijin și uh, Consiliul uh, Participanților. Avem progrese în domeniul simplificării. Acest lucru este recunoscut de către părțile interesate și suntem optimiști că acest lucru se va reflecta și în evoluția programelor. Dar nu ne putem opri aici. Trebuie să progresăm. Și din acest punct de vedere, recomandările primite din partea Curții de Conturi sunt foarte prețioase. Câteva elemente menționate de către curte. Când vine vorba de calendar uh, și termenul rezonabil uh, între adoptarea și implementarea actelor uh, normative. Este o provocare pentru toți legiuitorii. Comisia va propune 30 de luni înainte de intrarea în vigoare. Bineînțeles că trebuie să ne asigurăm o, o adoptare cât se poate de rapidă. Însă, dincolo de asta, este intenția noastră că până când vom propune noul cadru juridic, să lucrăm îndeaproape cu părțile interesate în ceea ce privește actele de punere în aplicare, astfel încât ei de la bun început să știe cum intenționăm să implementăm aceste reguli. În al doilea rând, când vine vorba de evaluarea uh, utilizării costurilor, uh, opțiunilor de cost simplificate, sumele forfetare, de exemplu, și prețurile forfetare cum s-a spus, sub orizont, orizont 2020, aproape 30% din cheltuieli sunt uh, efectuate sub astfel de opțiuni uh, de cost simplificate. Avem Maria Slodovska Curie, sume forfetare pentru instrumentul IMM-uri, prima etapă, avem prețurile și de curând am lansat un proiect pilot cu finanțare forfetară, un apel de oferte în sănătate, unul în nanotehnologie uh, și uh, la Centrul Comun de Cercetare dorim să introducem astfel de sume forfetare. De asemenea, sunt apel, uh, apeluri de ofertă la întreprinderea comună Shift2Rail. De ce facem asta? Suntem convinși că există potențialul de simplificare și de reducere a ratei de eroare. Însă, suntem de asemenea conștienți de provocările și dilemele când vine vorba de introducerea acestor sume forfetare. Și am luat notă de observația domnului Brenningmeier că trebuie să fie o abordare treptată. Cred că asta reflectă și poziția noastră. Întâi, introducerea sumelor forfetare creează probleme, în primul rând, la nivelul beneficiarilor noștri. De ce? Pentru că, timp de decenii, toate autoritățile publice, universitățile și organizațiile de cercetare au cerut uh, o raportare pe baza costurilor reale, astfel încât organizațiile de cercetare și universitățile s-au adaptat, pot arăta autorităților publice costurile cercetării. I-am uh, hăituit uh, pentru a uh, crea aceste sisteme care să reflecte costurile cercetării. Apoi, ei se tem că sumele forfetare le vor reduce finanțarea. În al treilea rând, și domnul Brenic mai a vorbit despre asta, sumele forfetare necesită schimbarea practicilor financiare și administrative, iar apoi intervin întrebări privind responsabilitatea între parteneri um, în uh, proiectele de cercetare. Deci există o disponibilitate din partea părților interesate de a analiza acest, uh, această opțiune, însă sprijinul nu este de 100% pentru această idee. Apoi, introducerea sumelor forfetare duce la chestiuni de uh, tragere la răspundere, la probleme. Trebuie să putem evalua foarte bine, exante, eventualul cost al proiectelor de cercetare și pentru asta este nevoie de o abordare foarte diferită din partea Comisiei când vine vorba de, cerce- de evaluarea proiectelor de cercetare. E vorba de evaluarea proiectelor, deci monitorizarea lor. Iată, acestea sunt elemente ce țin de răspunderea și tragerea la răspundere în aceste, aceste sume forfetare. În următorul uh, program cadru suntem dispuși uh, să introducem uh, în funcție de caz sume forfetare suplimentare dacă acest lucru este adecvat. Apoi considerăm că liniile directoare trebuie să fie un ajutor pentru participanți și să nu fie văzute ca fiind obligatorii. Vom continua să ținem cont de această recomandare. În ceea ce privește alinierea practicilor de contabilitate ale beneficiarilor, este un subiect cu care ne confruntăm de mulți ani provocarea când vine vorba de recunoașterea practicilor, de, practicilor contabile ale beneficiarilor este următoarea. Regulamentul nostru financiar stabilește clar regulile pentru ca costurile să fie eligibile. Acum, la nivel uh, național, la nivelul beneficiarilor, există practici de contabilizare ale costurilor care nu permit includerea acestor uh, costuri pe care noi le considerăm eligibile. Și de aceea este dificil să acceptăm aceste practici contabile, pentru că de multe ori nu permit recalcularea costurilor um, dintr-un proiect. Multe organizații, universități, dar și întreprinderi au centre de cost pentru costuri de personal, însă ele nu permit identificarea costurilor uh, deja efectuate pentru un uh, proiect UE. Uh, vom ține cont și vom lua în considerare în ce măsură putem accepta anumite practici contabile din partea statelor membre și ale participanților. Este important pentru noi ca acestea să țină cont de constrângerile regulamentului financiar. Și Uh, chestiunea ghișeului unic. După cum a spus, uh, au spus și reprezentanții Curții de Conturi, există uh, foarte multe candidaturi la Orizont 2020. Doar 14% din proiecte sunt finanțate și mult mai multe din uh, aceste proiecte ar fi bune și, ar, și depășesc pragul necesar. Am uh, uh, făcut o pledoarie pentru că alți finanțatori în Europa, fie la nivel național, fie prin fonduri structurale, să finanțeze aceste proiecte. Considerăm că și acești finanțatori ar trebui să um, sprijine aceste proiecte considerate ca fiind excelente. Care sunt însă obstacolele, blocajele? Acești finanțatori nu acceptă automat uh, faptul că proiecte evaluate sub orizont 2020 ar trebui să primească automat finanțare prin finanț uh, la nivel național sau prin uh, fonduri structurale. În următoarea perspectivă financiară ne vom asigura că finanțarea unor astfel de proiecte să uh, fie și o uh, acțiune eligibilă sub fondurile structurale. Al doua problemă este că dacă un proiect este acceptat în orizont 2020, un proiect de IMM-uri, de exemplu, rata de finanțare este de 120%, iar regulile de ajutor de stat ale Comisiei Europene nu se aplică. Dacă statele membre vor să financeze astfel de proiecte Uh, sub programele naționale de finanțare sau în contextul uh, fondurilor structurale, se aplică alte reguli în ceea ce privește costurile eligibile. Din, din cauza regulilor uh, privind ajutorul de stat de cele mai multe ori. Am, fost, am menținut contactul cu colegii de la Digi Concurență și am ajuns la un acord că aceste uh, Uh, proiecte considerate excelente și considerate eligibile sub orizont 2020 să poată fi finanțate conform acelorași reguli precum cele din orizont 2020. Iată contribuția noastră în acest sens. În concluzie, suntem convinși că am făcut mari progrese sub orizont 2020 și suntem optimiști că rata de eroare va scădea, însă trebuie să continuăm uh, cu progresele în domeniul simplificării. În acest context și în funcție de caz vom testa uh, utilizarea crescândă a sumelor forfetare și vom analiza ideea acceptării unor practici contabile la, uh, naționale, în măsura în care ele sunt compatibile cu ale noastre. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnul Țelor dorea să intervină. S-a rezolvat în regulă? Ați vorbit despre regulamentul uh, bugetar. Mă îngrijorează pentru că ceea ce ați prezentat se... este foarte diferit de ceea ce uh, ne-a prezentat Direcția Generală pentru Buget tocmai faptul că practicile contabile obișnuite trebuie să fie uh, valabile și că trebuie să existe interdicții de control pentru ofițerul de control și pentru comisia în anumite domenii. Și având în vedere ceea ce mi-ați spus acum, mi se pare destul de dramatic. Nu prea se potrivesc unele cu altele. Deci, uh, nu pot decât să vă încurajez să discutați cu colegii de la Direcția Generală Buget lucruri care nu sunt compatibile trebuie să fie considerate incompatibile și, până la urmă, regulile europene trebuie să se aplice. Cine vrea bani de la nivel european trebuie să respecte regulile europene. Care sunt uh, limitările pe care le vedeți în noul regulament bugetar pentru munca dumneavoastră? Noul regulament bugetar uh, îl considerăm foarte pozitiv nouă la comisie ne acordă flexibilitatea necesară din mai multe puncte de vedere. În primul rând, când este vorba de diferitele tipuri de sprijin pe care le putem oferi, regulamentul financiar prevede rambursarea costurilor efectuate, dar și alte posibilități de rambursare a costurilor. Am luat notă mai ales de faptul că S-au creat noi categorii pentru rambursarea de costuri, care se bazează pe performanță. Este cert, în mod cert, un domeniu pe care îl vom avea în vedere. În regulile noastre de participare ne dorim să uh, ne uh, adaptăm cât mai puternic la regulile financiare, astfel încât să ne apropiem de acest obiectiv al unui cadru de reglementare unic și acesta să fie valabil și în domeniul cercetării și inovației. Uh, reguli uniforme. Mi se pare foarte important, spune doamna președinte. Dacă am avea reguli uniforme, am avea o simplificare extraordinară, pentru că ar elimina contradicțiile. Asta cred că trebuie să facem. Pe mine mă interesează aceste, uh, această chestiune a sistemelor contabile. Uh, cum se compară noul regulament bugetar, deci cum se împacă asta cu ceea ce ați spus uh, în trecut, că nu există o separare a costurilor, de exemplu, uh, în alte practici contabile la nivel național. Cred că în domeniul cercetării și inovației un element esențial este următorul. Lucrăm în sisteme în care costurile propriu-zise sunt rambursate, iar sistemele naționale trebuie să permită identificarea costurilor efectuate. Însă, în anumite state membre, există sisteme naționale contabile care nu um, permit reconstrucția, să spunem așa, Um, costurilor care au fost alocate unui anumit proiect. În multe universități există centre de costuri în care se calculează costurile de lucru pentru, să spunem, întreprindere sau pentru o întreaga entitate, însă pe baza acestor sisteme contabile e greu să afli câte ore uh, productive a lucrat uh, un cercetător la un anumit proiect. Iar pentru noi costurile efectuate la un proiect sunt uh, esențiale, iar dacă un sistem contabil nu poate să măsoare asta, pentru noi e foarte greu să uh, știm ce putem rambursa. Înțeleg foarte bine. Mulțumesc. Dorește Curtea de Conturi să mai spună ceva? Mulțumesc. Foarte pe scurt. rolul curții de conturi este unul uh, modest aici, în sensul că noi ne efectuăm analizele pe bază anuală, pe baza rapoartelor noastre speciale și facem propuneri uh, către legiuitor și către comisie pentru executarea programelor. Uh, mă bucur că a fost acceptată analiza noastră Uh, și că au fost acceptate recomandările noastre. Nu în ultimul rând, Curtea de Conturi vă stă întotdeauna la dispoziție pentru a analiza eficacitatea programelor. Și bineînțeles, suntem dispuși să facem propuneri pentru legislație care ar putea fi utilă în practică. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, deci nu putem decât să vă încurajăm. Am văzut în programul de Uh, lucru al uh, Curții de Conturi că nu va fi pe, în program cercetarea, sunt multe altele, dar ar fi bine uh, dacă la anul am avea un raport special privind cercetarea. Domnul Brenning Mayer. Da, pe lângă raportul nostru anual și declarațiile noastre de asigurare la Orizont 2020, facem un audit de performanță pentru Orizont 2020 pe baza unui studiu în rândul uh, beneficiarilor Orizont 2020 în strânsă cooperare cu Comisia. Vom încerca să redactăm și propuneri, recomandări utile pentru aplicarea Orizont 2020 în programul actual. Mulțumim foarte mult. Cu aceasta ajungem la reuniunea, la finalul acestui punct de pe ordinea de zi și la finalul ședinței noastre de astăzi. Următorul, următoarea reuniune va fi pe 14 mai. Mult succes și o seară plăcută în continuare!